Doamnelor și domnilor, reluăm uh, ședința. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt uh, disponibile. Întreb dacă cineva are observații de făcut. Nu, atunci procesul verbal este adoptat.